Uh, ladies and uh, gentlemen. Doamnelor și domnilor. I ask you to, uh, Vă rog să luați loc. It's time for us to begin. A venit uh, vremea să începem. Or you can just ignore, ignore me a little bit longer. Sau puteți să mă mai ignorați un pic. Well, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnul Cadec nu este aici, deci eu voi prezida prima parte a reuniunii la punctul 17 de pe ordinea de zi, la cererea doamnei Engström. Haideți să începem normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului. Acest raport a fost atribuit verzilor la reuniunea coordonatorilor de pe 31 mai 2015. Doamna Engström a fost numită raportor și acum vom avea un prim schimb de opinii. Doamna Engström, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Titlul raportului este Norme comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului. În general, când oamenii se gândesc la dimensiunea externă, se gândesc la pescuitul în afara zonelor economice exclusive, ZEE, ale Uniunii Europene. Și cred că aici intră două tipuri de acorduri. În primul rând, pescuitul în larg, dincolo de zonele de jurisdicție națională. Sigur că există multe activități de pescuit de acest tip și unele sunt uh, reglementate de ROGP, ORGP, Organizațiile Regionale de Gestionare a Pescuitului. Există și comisii specializate, cum este ICAT pentru tonul uh, din Oceanul Atlantic și, de asemenea, Comisia de Pescuit din uh, Atlanticul de Est și de Vest. O altă categorie care intră aici este pescuitul european în apele statelor terțe. În mod tradițional, Uniunea Europeană are 15-20 astfel de acorduri, mai mult cu state în curs de dezvoltare din sud, dar și cu trei vecini din nord, Norvegia, Islanda și insulele Feroe și, de asemenea, cu Groenlanda, acela fiind un acord hibrid. Atunci când Comisia a venit cu comunicarea sa și propuneri de reformă PCP, dimensiunea externă se limita la aceste două aspecte pe care le-am menționat acum. În același timp, propunerea legislativă pentru regulamentele de bază includea pentru prima dată propuneri referitoare la ORGP-uri și la acordurile uh, bilaterale. Ca răspuns la comunicarea Comisiei, Parlamentul a considerat că sunt multe alte elemente care ar putea fi considerate legitim partea dimensiunii externe. Și aici intră acorduri private între companii europene și guverne din state terțe, care permit navelor cu pavilion european să aibă acces în alte ape, chiar dacă nu există un acord UE stat terț. E vorba de uh, joint ventures dintre uh, companii uh, europene și state terțe. Comerțul și posibilități de derogări în legătură cu diferite activități și, de asemenea, aceste acorduri vizează și personalul de pe navele respective. Aceste acorduri includ acorduri bilaterale și uh, ORGP-uri și unele amendamente ale Parlamentului. În acest raport se va ține cont de evoluția dimensiunii externe de-a lungul timpului. Cât de important a fost pentru aprovizionarea pieței europene, pentru susținerea activităților flote și în ce măsură este reglementată de legislația europeană se va acorda o atenție deosebită prevederilor din noul regulament de bază și la asta se referă și raportul meu. De asemenea, trebuie să vedem ce alte activități europene din străinătate trebuie considerate ca făcând parte din uh, dimensiunea externă. Nu știu dacă să vă prezint calendarul sau o veți face dumneavoastră, bine. Uh, Mulțumesc, mă bucur să aud comentariile dumneavoastră și sugestiile și să discut cu părțile interesate. Uh, Mulțumesc, dau acum cuvântul membrilor. Cred că ar fi bine să începem cu raportorii din umbră. Grazie. Domnul Sana Giotto. Eu ritengo că sia una grande oportunitate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este o ocazie importantă pentru noi. avem șansa de a reexamina cadrul general. Avem uh, reguli generale și uh, uneori uh, pescarii din Uniunea Europeană sunt confundați cu faptul că pescarii din state terțe nu trebuie să respecte aceleași reguli. Foarte mulți pescari cer să existe reguli comune mai extinse. Avem exemplul din Marea Adriatică, Marea Ionică, cu uh, trei state europene, patru state neeuropene. Dacă vom avea reguli comune, cred că ar fi un prim pas important, pentru că cei care nu fac parte din comunitatea europeană vor putea să intre în concurență uh, cu noi, înțelegând mai bine standardele comunitare. Înțelegem că este nevoie de un pescuit viabil și durabil și nu putem uh, să revenim asupra ceea ce s-a făcut deja. Nu e normal ca consumatorul european să se concentreze pe câteva specii și restul să fie abandonate. Uh, Cred că este important să se promoveze și alte specii, nu doar cele 10 specii, specii uh, cele mai cunoscute de pește. Astfel vor avea de câștigat toate părțile interesate. Deci, uh, comisia va trebui să se gândească la acest lucru. și cred că și în alta reprezentantă va trebui să se gândească la relațiile cu state din afara Uniunii Europene și de asemenea va trebui să ne gândim la promovarea speciilor abandonate. Și sigur că este nevoie de transparență, e foarte important să lucrăm deschis cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Trebuie să ne străduim să avem aceleași condiții pentru toți. Încă ceva. Dacă mă gândesc la Maghreb, sunt uh, conflicte importante acolo, acum, dar uh, cred că trebuie să intrăm în dialog ca să ajungem la acorduri bilaterale cu Libia și cu celelalte state. Nu sunt din Italia, deci cred că înțelegeți că există diferende persistente în legătură cu aceste zone. Să spunem că nu totdeauna este de vină Africa de Nord și noi am făcut greșeli de mai multe ori. Cred că Comisia trebuie să implice mai mult Parlamentul European. Trebuie să știm ce se va întâmpla în următoarele zile ca să avem o abordare mai bună pe plan politic. Va trebui să fim în permanență ținuți uh, la curent. Poate că comisia este prea închisă și ar trebui să se adreseze Parlamentul European ca unui interlocutor important ca să ne facem bine munca și să avem o muncă compatibilă. Apoi, uh, consolidarea relațiilor cu Comisia de Pescuit în Mediterană e foarte bine. Marea Mediterană e o mare închisă care trece prin dificultăți și deci uh, trebuie să, am, să se amelioreze situația micului pescuit, situația antreprenorilor, ca să se găsească soluții. Și cred că trebuie să avem uh, cunoștințe științifice mai uh, bune despre stocuri. De asemenea, dacă Cunoaștem uh, mai bine doar cele câteva specii apreciate de consumatori. Dacă s-ar promova și alte specii, poate că și um, concurența ar fi mai mică pentru aceste specii de care am vorbit deja. Eu cred că trebuie să punem accentul pe Mediterană și apoi mai este și chestiunea pescuitului ilegal. Nu știu cum s-au organizat statele pentru a combate pescuitul ilegal. Acesta este un subiect de o importanță crucială pentru că eu consider că pescuitul ilegal afectează marea, dar și întreprinderile. La dezbatere am uh, pierdut la vot uh, din cauza PP-ului care a votat împotriva noastră, împotriva deschiderii către Filipine. În orice caz, este o mare provocare, după părerea mea, și principala provocare este inegalitatea, raportul de forțe dintre Comisie și Parlament, de asemenea informațiile științifice ca să nu se facă erori. Și Uniunea Europeană să apere speciile din mările noastre care sunt tot mai mult abandonate pensava molto una volta, perciò ecco, riuscire a uscire da quei 10, diciamo 20 pesci che sono i tre sunt multe specii care nu se mai consumă astăzi, deci cred că trebuie să ieșim din această logică. Um, trebuie să-i uh, educăm pe consumatori, astfel se vor putea repopula stocurile și să vom avea o perspectivă mai largă pentru pescari. Deci profit de ocazie ca să insist. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, colegului nostru. Uh, Aveți cuvântul. Uh, e importanță că consider că este... Mulțumesc. Acest raport este foarte important. flotele europene și uh, comportamentul lor în apele internaționale și așteptările noastre față de ele sunt foarte importante. Este important să se respecte resursele maritime și să se practice un pescuit durabil. Aș vrea să subliniez că aceste acorduri au uh, urmat un model în constantă ameliorare, dar în unele cazuri acest lucru nu e valabil. Eu cred că standardele de bază trebuie să fie ameliorate. Și trebuie să se țină cont de speciile în, în primejdie, să se rezolve situația capturilor uh, accesorii. Trebuie să avem o bună monitorizare și acordurile de pescuit ale Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe cele mai recente date științifice. Uneori, dacă nu avem suficiente date, dacă bazele de date nu sunt suficiente, trebuie să ne asigurăm că putem acționa cu uh, precauție. trebuie respectate foarte multe acte legislative în apele europene și același lucru ar trebui să fie adevărat și în uh, privința statelor membre. Flotele din statele terțe trebuie să respecte aceeași legislație. De aceea trebuie să acționăm în uh, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și în alte foruri internaționale, pentru ca acest lucru să devină posibil și trebuie să consolidăm strategia europeană de combatere a uh, pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat. Cred că politica comună de pescuit este unul dintre cele mai avansate instrumente pentru gestionarea pescuitului și cred că sunt șanse bune aici în ceea ce privește aspectul uh, extern. Pentru că avem o abordare bazată pe ecosisteme. Cred că s-ar putea merge de fapt și mai departe. Trebuie să creăm legături între diferitele părți ale rețelei, să facem legătura între pescari și consumatori consumatorii trebuie să cunoască calitatea și originea produselor ca să poată să influențeze respectarea drepturilor și a legislației în tot uh, parcursul lanțului de distribuție. Am început să ținem cont mai mult de mediu odată cu introducerea certificării. La Bruxelles este un uh, salon al uh, produselor uh, piscicole și am văzut că există mai multe sisteme de certificare. Și există dubii legate de transparență și de unele procese. Poate că s-ar putea introduce și acest lucru în raport. Nu am fost ieri prezent la audierea comisiei noastre, dar s-a vorbit despre etichetare, despre aspectele sociale și de mediu legate de etichetare. Deci e important ca consumatorii să primească instrumente ca să facă alegeri în cunoștință de cauză și de asemenea statele terțe care trebuie care doresc să exporte pe piețele noastre trebuie să-și schimbe practicile în această fază inițială. Am avut un prim schimb de opinii și doresc să mulțumesc uh, raportorului și sper că vom continua cu ceilalți raportori din umbră. În ceea ce privește structura documentului, cred că trebuie să fie cât mai extins, să includem uh, drepturile lucrătorilor și să ne concentrăm pe subiecte specifice, cum ar fi uh, rolul Uniunii Europene și posibilitățile sale de acțiune în gestionarea pescuitului în relațiile sale externe, pe principii de echitate, responsabilitate, transparență, transparența datelor și sustenabilitate ecologică. Acestea ar fi primele mele observații și cred că munca care ne așteaptă va fi foarte interesantă. Puteți să Contați pe mine, aștept cu nerăbdare să colaborăm și vă stau la dispoziție. Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci vreau să-l întreb pe domnul de Piper de la Comisie dacă dorește să ia cuvântul. Well, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În acest moment, uh, singurul lucru pe care îl pot spune despre acest raport este că îl salutăm și că e o idee foarte bună. Ne-ar interesa foarte mult să vedem analiza noastră și opiniile noastre și suntem deschiși cooperării dacă există întrebări eh, care eh, rămâne clarificate, echipele noastre vor fi disponibile și suntem nerăbdători să avem această cooperare și acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Ekstrom, ați dori să ne oferiți unele concluzii? Uh Cred că am ascultat uh, vorbitorii și mă voi apuca de treabă. Mulțumesc. Calendarul. Prezentarea documentului de lucru 15-16 iunie. Iulie, mă scuzați, se corectează președintele. Prezentarea proiectului de raport pe 22 septembrie. Termen limită pentru amendamente pe 30 septembrie Vot în comisie pe 9 sau 10 noiembrie. Și votul în plenară în decembrie, 2 decembrie 2015. Cu asta am încheiat punctul 17 la ordinii de zi și acum îi uh, uh, predau conducerea doamnei Ekstrom, care va continua uh, procedurile. Mrs. Yes, okay, let's go to the next point on our agenda, that's point, point 18. Să trecem la punctul 18 pe ordinea de zi. Vom avea un schimb de opinii cu serviciul juridic privind uh, avizul uh, avocatului general al Curții de Justiție referitor la planul pe termen lung pentru rezervele de cot și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve, cauzele conexate C124-13, C125-13. Pe 21 mai 200, 2015, avocatul general uh, Vald și-a dat avizul pe aceste cazuri conexate pe care le-am menționat. Parlamentul și Comisia cer anularea planurile pe termen lung al Consiliului privind stocurile de cod și exploatarea acestora. Asta este 124-13. Prin decizia sa, Consiliul a schimbat în mod unilateral planul multianual pentru codurile de stoc, în ciuda unei propuneri a Comisiei susținute de Parlament, care cerea procedură ordinară pe baza articolului 13.1 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene avocatul general a cerut ca curtea să anuleze regulamentul contestat de Parlament și de Comisie. Până la un schimb... Și acum avem un schimb de opinie cu Serviciul Juridic al Parlamentului. Îi dau cuvântul domnului Iero Luchinen, mă iertați pentru pronunție, spune doamna președinte.